doamnei uh, Maria Noicel. E vorba de situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE, cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri. O prezentare succintă a raportului, așa că am să dau cuvântul doamnei raportor. Stimate domnule președinte, dragi colegi! Este aproape 12 noaptea și se încheie o zi lungă de muncă însă o temă importantă mai se află pe ordinea de zi. În timp ce noi ne-am gândit la diferite subiecte, în spatele nostru se concentrează, fără să ne dăm seama, uh, se concentrează terenurile uh, agrare în mâinile a puținelor concerne de obicei, um, care sunt extra-agricole aceste concerne. 3% din întreprinderi controlează peste 50% din suprafața agricolă în Europa și cred că numai această cifră ar trebui să fie suficientă pentru ca să ne dăm seama de amploarea fenomenului. Raportul de inițiativă despre starea concentrării terenurilor agricole în Europa și foarte clar și partea a doua a raportului uh, cum este posibil pentru fermieri să aibă acces la terenuri agricole, acestea au fost lansate prin procedura actuală. Aș vrea să menționez pe scurt 8 puncte pe care noi am reușit să le atingem în raport, dar aș vrea în primul rând să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cât de bine am putut colabora la acest raport. A fost de excepție și mă bucur foarte mult. În acest raport se menționează, de exemplu, că Terenurile agricole nu sunt o marfă obișnuită. Bineînțeles că suntem pentru cele patru libertăți în Uniunea Europeană, dar terenurile nu sunt o bun obișnuit. În raport se mai menționează de asemenea și că noi, Parlamentul European, dar și Comisia, trebuie să facem tot posibilul pentru ca liniile directoare pe bază voluntară din statele membre să devină o realitate și să fie puse în aplicare. Noi trebuie de asemenea să susținem statele membre să um, își oprească vânzarea terenurilor agricole și mă refer aici la vânzare de obicei la vânzare de către alte state membre ale Uniunii Europene, de obicei a terenurilor proprii, dar și de către țări terțe. Noi cerem din partea Comisiei, și acesta este unul din punctele cele mai importante, un catalog de criterii care să poată să stabilească foarte clar criteriile da, și să arate cum pot statele membre din Uniunea Europeană să își gestioneze țara pentru ca să o protejeze de astfel de uh, cumpărări și știm că există multe probleme cu corupția în domeniul acesta. Noi cerem ca Uniunea Europeană să stabilească un oficiu de observare pentru uh, terenurile agricole care să poată să aibă și o bază de date foarte bună și să acționeze la nivel comunitar și să ofere o privire de ansamblu despre concentrarea terenurilor agricole în Uniunea Europeană și despre avansarea acestui fenomen. Noi numim obiectivele din Europa și anume o răspândire a proprietății este o garanție pentru o stabilitate socială. și trebuie să susținem acest fenomen de răspândire a deținerii teritoriilor uh, și a terenurilor agricole. Noi uh, vrem să mai uh, repetăm încă o dată standardele și punctele principale ale modelului agricol european politica agricolă este mai mult decât producția produselor. E important să știm acest lucru, dar modelul agrar european înseamnă mai mult, înseamnă protecția climei, protecția apei, biodiversitatea și prin toate aceste acești parametri putem susține modelul agricol și trebuie să ne bazăm pe toate aceste criterii. Avem nevoie de foarte mulți agricultori, fermieri și nu numai de puțin pentru a crea această diversitate. Și vrem să menționăm menționăm clar o legătură anume, și anume că concentrarea banilor în uh, mâini cât mai puține are aceeași uh, pas, uh, merge în aceeași ritm cu concentrarea terenurilor agricole. Și deci cred că este evident că nu mai putem crede că vom putea să mm, stimulăm strict suprafețele agricole în politica agricolă comună, o să greșim. Aici, în Europa, se practică subvenționarea la uh, hectar și este exact un motor pentru așa ceva. Deci, felul în care acordăm noi subvențiile, nu facem decât să încurajăm concentrarea terenurilor în mâinile a puțini. Deci, noi trebuie să ne facem temele. Dragi colegi, uh, Acum mingea este în terenul Comisiei și la statele membre, pentru că este o temă care ține de statele membre. Noi, Parlamentul, am spus clar ce dorim și mâine sper să avem o majoritate largă. De, puțin, de puține ori putem spune că am fost atât de uniți că este clar că trebuie să punem capăt concentrării terenurilor agricole. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, iar Acum trebuie să constat că este după miezul nopții și aș vrea să vă spun bună dimineața pentru că suntem deja joi. Am uh, reușit să continuăm cu ședința noastră până a doua zi. Dar ca să revenim acum la procedurile de pe ordinea de zi, am trecut acum la procedurile de intervenții spontane. Avem 10 persoane pe lista de catch the eye și și o să dau cuvântul celor care n-au luat cuvântul încă. Doamna Rodriguez. Ce este obecna? A jest, bardzo proszę. Sí, gracias, señor presidente. El acaparamiento y la... Mulțumesc, domnule președinte. Acapararea terenurilor și concentrarea terenurilor agricole este o problemă foarte gravă în UE. Aceasta face ca tinerii și persoanele care nu dețin terenuri să le fie greu să se stabilească și dificultează uh, munca micilor uh, exploatații. Motivele sunt multiple. Uh, minerit, uh, uh, criterii de ajutor în cadrul PAC și așa mai departe. Deci Comisia și Consiliul se uită în altă parte în timp ce guvernele naționale permit o astfel de situație și utilizarea neagricolă a terenurilor. Sper ca Comisia să țină cont de această rezoluție extrem de importantă și să garanteze protejarea terenurilor agricole prin măsuri care să mențină funcția sa primordială, socială, de producere de alimente și prin măsuri care să pună capăt concentrării și acaparării terenurilor. Și pentru a garanta accesul la teren a tinerilor, a femeilor, a tuturor celor care doresc să lucreze în agricultură. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Maria Hoibuș. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Mariei Noichel ca raportoare pentru că a colaborat cu toate grupurile politice, a încercat să ajungă la compromisuri bune și cred că le-am și găsit. Este necontroversat că există concentrația teren, terenurilor în Europa. La fel de necontroversat este și faptul că legislația în domeniu este competența statelor membre. Însă politica europeană joacă un rol în diferite domenii, uh, ca de pildă politica agricolă, dezvoltarea regională, politică financiară și investițională. Toate acestea au consecințe asupra accesului la terenuri, asupra celor care fac speculă cu terenul și asupra celor care încearcă să investească. Însă terenul este un bun nu doar pentru țărani, țărani care produc pentru piața internă și noi, țăranii, trebuie să putem vinde cu toții pe această piață internă. De aceea este important ca Uniunea Europeană să creeze și niște linii orientative pentru ca și țăranii și fermierii să fie protejați, dar și toți oamenii în general. Mulțumesc foarte mult! Doamna Köszönöm szépen, történelmi jelentőségűnek tartom ezt a jelentést. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că acest raport este de-a dreptul istoric, pentru că sentimentul apartenenței uh, terenurilor uh, este egal cu asigurarea unor condiții de viață decente și producția de alimente sănătoase la nivel local. Se spune de asemenea că acesta nu trebuie să fie obiectul speculei și al maximizării capitalului. Uniunea Europeană are un sistem de ajutoare care uh, practic promovează acest lucru. Vreau să uh, îi rog pe raportor și pe domnul comisar Oettinger să vedem dacă putem face încă un pas înainte pentru a trage concluzii și pentru a spune că libertatea de circulație a capitalului ar trebui să se schimbe. De exemplu, în contractul de aderare al Ungariei ar trebui să se schimbe uh, prevederea care arată că terenul este parte a acestei libertăți de circulație a capitalului. Aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc și acum uh, doamna Lopez Bermejo. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare tare rău că această dezbatere asupra accesului uh, la terenuri are loc la miezul nopții, pentru că este o temă esențială pentru PAC. În țara mea, în Spania, avem de suferit de pe urma abandonului terenurilor agricole, care sunt prea mici și fragmentate pentru a fi eficiente. Asta în timp ce în alte regiuni, în special în sud, terenurile se concentrează în mâinile unor puțini care exploatează pe fermieri și se îmbogățesc de pe urma pacului. Iată de ce mulțumesc raportorului pentru acest document și pentru uh, propunerile de planificare publică, incluzând aici uh, ban banca pentru terenuri și creditele pentru a lupta împotriva concentrării terenurilor agricole. Terenul trebuie să fie al celui care lucrează. O agricultură vie și niște zone rurale cu viață trebuie să protejeze viața micilor fermieri. Mulțumesc! Mulțumesc! Dragi colegi, cred că am depășit deja timpul pe care îl aveam pentru procedura Catch the Eye, așa că va trebui să închidem aici această procedură. Îmi pare rău pentru ceilalți opt care erau înscriși pe listă, din păcate nu am avut timp la dispoziție. Domnule comisar, vă rog, vă dau cuvântul herr präsident verehrte Stimate doamnelor, aș dori să mulțumesc doamnei raportor Noichel și colegilor dânsei care, prin intermediul acestui raport, au efectuat o analiză importantă despre proprietate și utilizarea suprafețelor agricole în Europa și prin care se documentează și preocupări pe care le împărtășim la nivelul Comisiei. Pentru că terenul joacă un rol important în economiile noastre, dar are și un rol societal. Iar proprietatea terenurilor agricole, dar și forestiere, la fel ca și cu proprietatea imobiliară, are un rol stabilizator pentru cetățenii noștri, care astfel își văd protejată apartenența la regiune, la Uniune până la urmă. Eu cred că cu dezvoltarea în continuare a politicii agricole și linia bugetară aferentă uh, Uh, în anii viitori va trebui să tragem o consecință pentru a vedea cum anume facem posibil ca fermierii să rămână în uh, această meserie și pe viitor și pentru a vedea cum anume, în pofida concentrării în domeniul producției alimentare, vom reuși să creăm premisele și pentru tra- agricultura tradițională. Avem aici un conflict uh, al obiectivelor, pentru că, sigur, pe de o parte există ancorată în uh, dreptul european libertatea investi investițională. Oricine, mic sau mare, are dreptul să investească în bunuri, în calitate de cetățean european, în propria țară, în altă țară din Uniunea Europeană și terți au de asemenea acest drept și invers, și asta este în primul rând treaba statelor membre, acestea au posibilitatea să ia măsuri împotriva speculei cu terenuri și astfel și împotriva concentrării de terenuri pentru a păstra comunitățile rurale și pentru a proteja suprafețele agricole. În acest sens, trebuie să respecte legislația europeană în ultimii ani am consultat statele membre și vom continua acest lucru pentru ca împreună cu ele și cu regiunile să găsim modalități pentru a introduce măsuri de protecție și limitări care să corespundă legislației europene fără a avea un efect uh, discriminatoriu, mijlocit sau nemijlocit. Eu cred că Raportul dumneavoastră ar putea constitui o bază pentru continuarea acestor discuții cu statele membre și consider că este nevoie de discuții ulterioare cu dumneavoastră și cu uh, statele membre. Eu, în calitate de comisar responsabil pentru buget, voi uh, contribui la această dezbatere în cadrul discuțiilor care vizează cadrul financiar multianual în viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar.